Și acum, în conformitate cu ordinea de zi, trecem acum la votul a șapte rezoluții de propuneri de rezoluții cu privire la libertatea de informare în Italia și în alte state membre ale Uniunii Europene. Prima propunere de rezoluție este o propunere comună din partea a trei grupuri politice, PPE, ECR și uh, EFD, care înlocuiește toate propunerile de rezoluție pe uh, marginea acestui subiect. Nu există amendamente și atunci o vom vota vot cu apel nominal. S-a deschis votul.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 644 de voturi exprimate, din care 297 pentru, 322 împotrivă. 25 de abțineri. Se respinge. Pasamos Trecem acum la propunerea de rezoluție din partea grupului PPE. Nu există niciun amendament. Sí? Presidente, queria pedir a palavra ao abrigo do artigo 157. Mulțumesc, domnule președinte. În articolul 157 din regulament îmi permite să îl invoc în ceea ce privește amendamentul numărul 2 prezentat de către PPE pe marginea rezoluției comune referitoare la libertatea de informare în Italia și în alte țări membre ale UE. Această propunere de amendament e o adevărată rușine și pentru a putea respecta adevărul, nu se merită nici măcar să o discutăm, nici să o votăm. Acest amendament este pur și simplu o înșelătorie. Și știm cu toții care este reacția opiniei publice. Faptele sunt așa cum sunt. Eurodeputatul care este autorul acestui amendament dă dovadă de o lipsă de toleranță, dă dovadă de o atitudine demnă de inchiziție și acest amendament reprezintă o adevărată insultă Premiului Nobel pentru Literatură care renunțase la naționalitatea portugheză. Cred că este foarte clar că cei care atacă libertatea de expresie nu au dreptul să facă acest lucru. Acum, vă votăm s-a uh, retras cererea de vot nominal pe marginea acestei propuneri de rezoluții și atunci votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? În așa fel încât să nu existe nici o îndoială, vom verifica acest vot. S-a deschis votul. S-a închis votul. 678 de voturi exprimate, din care 258 pentru, 347 împotrivă, 73 de abțineri se respinge. Pasamos a votar la propuesta... Trecem acum la propunerea de rezoluție din partea grupului ECR, care nu are amendamente. S-a retras cererea de vot cu apel nominal. Votăm prin ridicarea mâinii. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Doriți să verificăm? Foarte bine. Verificăm acest vot. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. 678 emitidos. 678 de voturi exprimate, din care 301 pentru, 351 împotrivă, 26 de abțineri, se respinge. Trecem acum Domnule președinte, în sensul articolului 147 din regulament vreau să vă spun că cu ocazia discuției privind drepturile omului în 2007, această instanță a, a hotărât să nu utilizeze, cum a propus PPE-ul, uh, trimiteri la persoane care reprezintă alte instituții civile sau religioase pentru consolidarea unor teze politice. De aceea vă rugăm să adoptați aceeași măsură și cu privire la amendamentele aduse la rezoluția noastră prezentate de grupul PPE, care fac o trimitere, o menționare explicită a președintelui Republicii Italiane, Giorgio Napolitano. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, domnule Sassoli. Dumneavoastră, domnule Sassoli, v-ați referit la o procedură de inadmisibilitate și ați invocat articolul 147 din regulamentul nostru. Prin urmare, președinția, domnul președinte Busec, a examinat această cerere în detaliu și în analiza sa s-a sprijinit pe temeiurile următoare. Amendamentele 7, 8 și 9, la care v-ați referit dumneavoastră, au o legătură directă cu textul pe care îl modifică. În al doilea rând, aceste amendamente nu încearcă nici să înlăture, nici să înlocuiască ansamblul textului. De asemenea, nu modifică anumite aliniate din text și nici nu afectează toate versiunile lingvistice. Plecând de la aceste elemente, aplicarea strictă a articolului 147 permite președintelui să considere că se îndeplinesc toate condițiile necesare pentru ca aceste amendamente să nu poată fi considerate inadmisibile. În consecință, președintele Buzek le declară ca fiind admisibile. Acum, în ceea ce privește referirea la președintele Napoletano, precedentele care există ne permit să includem nume de persoane, de oameni politici în textele noastre de rezoluție. Uh, pentru a răspunde cerinței dumneavoastră, domnule Sasoli, există și alte modalități uh, propuse de regulament. Spre exemplu, un amendament oral sau, bineînțeles, posibilitatea de a vota împotriva celor amendamente la care v-ați referit. Señor Mauro, tiene usted la palabra. Domnul Mauro, aveți cuvântul. Eh, Signor Presidente, concordant Domnule președinte, sunt în totalitate de acord cu interpretarea dată de președinția acestor amendamente, dar am o propunere de amendament oral. Deci să păstrăm toate amendamentele și propunem pur și simplu să eliminăm numele și prenumele președintelui Republicii Italiene, prin urmare, propunerea mea este să respectăm obiceiul nostru de a nu menționa de numele de persoane și să eliminăm cuvintele Giorgio Napoletano, răsând amendamentele așa cum sunt și posibilitatea de a vota acele amendamente. Cred că această propunere ar putea permite uh, să promoveze respectul pe care îl avem pentru președintele Republicii noastre, care în mod obiectiv a spus ceea ce a spus și care a participat la discuție, fiind susținut de tot, toate părțile participante și toate partidele politice. Mulțumesc, domnule Mauro și a cerut să ia cuvântul domnul Reinaldi. Mulțumesc, domnule președinte. Am luat notă de decizie a președinției cu privire la admisibilitatea acestor amendamente, dar aș vrea să cer autorilor acestor amendamente uh, să le retragă din respect politic. Nu cred că amendamentele ar schimba mult. Nu cred că dacă nu menționăm numele președintelui Republicii se schimbă prea multe lucruri, fiindcă de el e vorba în amendamente. Uh, cred că acesta este ritualul nostru. Nu am văzut parlamentari din alte țări care să menționeze în rezoluții regina Regatului Unit sau președintele Germaniei din motive care ar putea fi pur și simplu instrumentale. De aceea eu aș cere retragerea amendamentelor 7, 8 și 9 de către autorilor. Mulțumesc. E, eh, Sassoli. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnule Sassoli, având în vedere că dumneavoastră sunteți cel care ați înaintat această cerere și având în vedere că domnul Mauro face o propunere de amendament oral, vă rog, dacă doriți acum să luați cuvântul pentru a răspunde, aveți ocazia. Noi suntem pentru eliminarea numelui și prenumelui președintelui Republicii noastre din text și pentru acele amendamente, evident, noi vom vota împotrivă. De aceea, vom proceda la înlăturarea numelui și prenumelui șefului, șefului de stat italian. Foarte bine. Trecem acum la propunerea de rezoluție din partea a patru grupuri politice, socialiștii, ALDE, Verzi și GUE, care înlocuiește toate propunerile de rezoluție pe marginea acestui text. Votăm mai întâi amendamentul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm acum amendamentul numărul 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 687 de voturi exprimate, din care 306 pentru, 343 împotrivă, 38 de abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul numărul 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 676 de voturi exprimate, din care 318 pentru, 343 împotrivă, 15 abțineri, se respinge. Trecem acum la un amendament oral din partea domnului Melo. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Amendamentul meu, amendamentul oral este următorul. care conduziu la decizia de pôr termo ao Jornal Nacional am ajuns la decizia de a face față de a uh, ne ocupa de uh, televiziunea portugheză și persoana care a luat această decizie este acum uh, investigată de către guvernul portughez. Camera se opune la admisión de esta oral. Mulțumesc. Se opune cineva la acest amendament oral? Mulțumesc. Amendamentul oral nu poate fi admis. Votăm acum aliniatul 3. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 677 de voturi exprimate, din care 338 pentru, 320 împotrivă, 19 abțineri. Se adoptă. Votăm acum Aliniatul 4. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. S-a închis votul. 686 de voturi exprimate, din care 339 pentru, 326 împotrivă, 21 de abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 687 de voturi exprimate, din care 301 pentru, 368 împotrivă, 18 abțineri, se respinge. Trecem acum la liniatul 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 686 de voturi exprimate, 345 pentru, 324 împotrivă, 17 abțineri. Se adoptă. Votăm acum aliniatul 6. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 684 de voturi exprimate, din care 342 pentru, 327 împotrivă, 15 abțineri se, apro se, se aprobă. Aliniatul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 687 de voturi exprimate, din care 346 pentru, 318 împotrivă, 23 de abțineri se adoptă. Votăm acum liniuța 7. Cine este pentru? Votul și contra. Împotrivă, abțineri, vom verifica pentru că nu este foarte clar, s-a deschis votul. S-a închis votul. 687 de voturi exprimate, din care 345 pentru, 323 împotrivă, 19 abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 688 de voturi exprimate, din care 302 pentru, 346 împotrivă, 40 de abțineri. Se respinge. Votăm acum amendamentul 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 683 de voturi exprimate, 326 pentru, 335 împotrivă, 22 de abțineri, se respinge. Votăm acum considerentul B. Cine este pentru? Votul și contra. Împotriva. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 688 de voturi exprimate, 343 pentru, 326 împotrivă, 19 abțineri, se adoptă. Votăm acum amendamentul 2. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 690 de voturi exprimate, 269 pentru, 338 împotrivă, 83 de abțineri, se respinge. Votăm acum amendamentul 3. Vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Votăm acum considerentul C to- vot pe părți. Două părți. Vot cu apel nominal pentru a doua parte. Mai întâi, votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Votăm acum a doua parte, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 689 de voturi exprimate, 339 pentru, 331 împotriva, 19 abțineri, se adoptă a doua parte. Trecem acum la amendamentul 1, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 691 de voturi exprimate, din care 271 pentru, 339 împotrivă, 81 de abțineri se respinge. Votăm acum considerentul D. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 688 de voturi exprimate, din care 261 pentru, 338 împotrivă, 89 de abțineri, se respinge. Acum avem un amendament oral din partea domnului Sayer. Domnul Sayer, aveți cuvântul. President, uh, I would like to... Domnule președinte, aș dori să amintesc tuturor faptul că Parlamentul European nu ar trebui să accepte rezoluții care aplică standarde duble. De aceea citez un exemplu din țara mea, din Ungaria, în care ministrul de finanțe a dat în judecată un jurnalist pentru că nu-i plăcea ce scria acest jurnalist despre el. De aceea nu cred că faptul că se menționează de, faptul că nu se menționează faptul că uh, prim-ministrul uh, italian a uh, dat în judecată jurnaliștii din Italia, dar să nu se menționeze acest lucru din Ungaria, uh, E bine, este un dublu standard. De aceea cred că n-ar trebui votat acest amendament, pentru că acest lucru nu mai ar dovedi că activitatea dumneavoastră este doar un spectacol de a pur și simplu încerca să ne luăm de primul ministru al unei țări care uh, a, a ne luat de un prim-ministru care nu face parte din aceeași familie politică dar că nu se aplică același lucru când este vorba de un uh, guvern socialist. Parlamentul nu ar trebui să accepte duble standarde când este vorba de presiune asupra jurnaliștilor pentru a ascunde cazuri de corupție. E bine, guvernul din Ungaria de curând a luat măsuri împotriva domnului Tamas Pindroch, un jurnalist de la Mogher Hero, e bine, a fost lansată o procedură penală împotriva acestui jurnalist care investiga un caz de corupție din partea unui uh, important membru al guvernului, un candidat la uh, postul de comisar. Iată, presa este sub presiune politică în Ungaria. Vă rog să sprijiniți acest amendament pentru a vă păstra credibilitatea și pentru a dovedi că nu vă luați pur și simplu de o, o singură persoană de care nu vă place și care nu vă urmează linia politică, ci că, într-adevăr, sprijiniți libertatea presei în Europa. Mulțumesc, domnule Slayer. Amendamentul dumneavoastră oral a fost citit. Aș dori să știu dacă se opune cineva amendamentului oral prezentat de domnul Sayer. Bien. La, la, la. Silențiu, por favor, señorías. Vă rog, liniște în sală. Liniște. Hemos de continuar la enmienda del señor Sach. Continuăm deci. Amendamentul oral al domnului Saer a fost respins. Prin urmare, votăm acum considerentul E. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 684 de voturi exprimate, din care 331 pentru, 327 împotrivă, 26 de abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 11. Vot cu apel nominal să deschis votul. S-a închis votul. 689 de voturi exprimate, din care 319 pentru, 344 împotriva, 26 de abțineri, se respinge. Trecem acum la votul ansamblului propunerii de rezoluție comună, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. 686 de voturi exprimate, din care 335 pentru, 338 împotrivă, 13 abțineri,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 Señor Mauro, siéntese. Domnule Mauro, vă rog, luați loc. Trecem acum, deci, la propunerea de rezoluție a grupului verzilor, Alianța Liberă Europeană. Nu există amendamente. Cine este pentru? Împotriva. Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. 675 de voturi exprimate, din care 321 pentru, 346 împotriva, 8 abțineri, se respinge. Trecem acum la propunerea de rezoluție din partea grupului European Freedom of Democracy. Nu există amendamente. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri? Vom verifica. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. 676 de voturi exprimate, 257 pentru, 399 împotrivă, 20 de abține se respinge. Trecem acum la propunerea de rezoluție din partea grupului GUE. Alianța Nordică Europeană. Nu există amendamente. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Trecem acum la... Ah, da, bine bine. Sí, Pasamos... Trecem acum la propunerea de rezoluție propusă de grupul socialiștilor. Fără amendamente. Cine este pentru? Votos en contra. Împotriva? Abțineri? Vom verifica. S-a deschis votul. S-a închis votul. 683 de voturi exprimate, din care 333 pentru, 345 împotriva, 5 abțineri se respinge. Și, por ultimo, și în final vom vota propunerea de rezoluție din partea grupului ALDE, fără amendamente. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica, vom verifica. S-a deschis votul. Eh, se cierra votación. S-a închis votul. 684, de voturi exprimate, din care 338 pentru, 338 împotrivă, 8 abțineri, se respinge. Señor Mauro. Domnul Mauro, domnule Mauro, ați cerut cumva să luați cuvântul pentru o chestiune de procedură, de ordin procedural? E per Domnule președinte, vreau doar să vă informez despre o situație foarte gravă care nu are legătură cu acest vot, pentru care solicit președinției Parlamentului ca în cel mai scurt timp posibil să se informeze pentru a reglementa lucru și pentru a ne apăra prerogativele de imunitate. În această dimineață, un deputat al delegației noastre a văzut reprezentanți ai poliției italiene care au intrat în casa sa particulară în timp ce era aici la Strasburg și a trebuit să plece de urgență din Strasburg pentru a ajunge la locul respectiv. A fost o inițiativă a magistraturii italiene, a procuraturii italiene, care a autorizat percheziționarea locuinței private a unui parlamentar european aceasta fiind o încălcare clară a prerogativelor noastre de imunitate. Deci, pur și simplu, vreau să cer Parlamentului și președinției să verifice dacă inițiativa Procuraturii și Poliției Italiene față de uh, deputatul Clemente Mastella sunt în conformitate cu prevederile privind imunitatea parlamentară sau dacă le încalcă pe acestea. La președinția procederá... Mulțumesc, domnule Mauro. Președinția Parlamentului va încerca să analizeze acest, uh, această informație în așa fel încât să ne putem apăra de câte ori este nevoie privilegiile și imunitatea noastră. Acum, domnul Landsbergis. Thank you, President. Dear colleagues. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, sper că voturile anterioare nefericite pentru o lege lituaniană care sper că acest vot a ajutat colegilor, pe colegi să înțeleagă ce pericole trebuie prevenite astfel încât Uniunea Europeană să nu, fie, să nu ajungă să fie izolată. Trecem la explicațiile de vot. Are cuvântul domnului Belini. Señor Rivellini, tiene la palabra. Domnule Rivellini, aveți cuvântul.